Eh, Mulțumesc, domnule președinte. O druhom samite o Această regulă cu privire la cel de-al doilea summit deschide calea către o nouă abordare a problemelor etnice. Încercările Încercările de a rezolva problematica romilor nu au dus la niciun succes. Există mai multe motive pentru acest lucru și de aceea eu salut această inițiativă a Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, domnule Pasca. Are cuvântul acum doamna Sinclair. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Sinclair, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu întotdeauna lupt împotriva discriminării de orice formă, dar nu pot să sprijin această rezoluție. Această rezoluție pare să Uh, spună că um, lupta împotriva discriminării este o competență europeană, dar nu este bine așa. Ar trebui ca în interesul grupurilor minoritare această competență să fie la nivel național. Pentru că noi considerăm că anumite valori sunt o evidență, dar încă o dată nu este așa, pentru că nu e normal ca un fost deputat să uh, nu fi fost acuzat pentru că a participat la niște manifestări împotriva etnicilor romi și chiar la, în cadrul acestor uh, demonstrații s-a dat foc și eu cred că nu ar trebui să existe această politică dublă. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Vanec. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, că dacă nu se recunoaște o problemă, nu se poate rezolva. O rezoluție europeană, un document politic, nu este neapărat un document bun. De aceea noi nu putem să oferim o soluție imediată, pentru că nu suntem de acord cu acest subiect ca atare. Trebuie să recunoaștem că sunt probleme foarte mari, foarte mulți romi nu doresc să trăiască în societatea noastră și sunt responsabili chiar ei de criminalitatea mică și mare. Lipsește câteodată chiar o scară de valori care să se potrivească cu normele pe care le considerăm noi ca valori în Uniunea Europeană. Ceea ce vă spun eu este poate oarecum unilateral, dar rezoluția pe care am adoptat-o este și mai unilaterală în sensul opus – Orice stat membru trebuie să aibă dreptul să decidă cum dorește să trateze aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zaborska are cuvântul acum. Señora Zaborska, tiene la palabra. Are cuvântul doamna Zaborska. Señora Zaborska. Doamna Zaborska. Îmi cer scuze, domnule președinte. Eu vreau să iau cuvântul uh, în ceea ce privește raportul referitor la dezvoltare. No, no, no. No. Eu la tengo, la tengo Nu, doamnă Zaborska. Noastră sunteți înscrisă în ceea ce privește raportul referitor la romi. Atunci are cuvântul domnul Claes. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este o rezoluție corectă din punct de vedere politic și este un document tipic al uh, Parlamentului nostru. Situația romilor în Europa este de fapt o consecință a uh, lipsei de toleranță, o consecință a discriminărilor. Dacă prevedem uh, niște cote, vom fi obligați să finanțăm uh, aceste măsuri. Ni s-a demonstrat faptul că, indiferent ce vom face, această comunitate nu dorește să se integreze, nu dorește să se adapteze. Această comunitate este reprezentată în mod puternic în statisticile referitoare la criminalitate valorile și normele romilor nu sunt întotdeauna în concordanță cu ale noastre. Uniunea Europeană se ocupă de aceste lucruri, ori eu cred că statele membre sunt cele care ar trebui să intervină și să interzică eventual uh, sosirea pe teritoriul lor a unor astfel de persoane care participă la criminalitate. Mulțumesc. Trecem acum la prioritățile pentru bugetul exercițiului financiar 2011. Rezoliuția dėl prioritetų sudarant 2011 Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat în favoarea acestei rezoluții din mai multe motive, dar mai ales deoarece tinerii sunt cei mai afectați de șomaj. Situația economică și socială în majoritatea statelor membre uh, face ca orice fel de politici pentru a stimula crearea locurilor de muncă să devină prioritare. Pentru că, deocamdată, tinerii au tendința să facă studii superioare de lungă durată în loc să-și caute imediat un loc de muncă. Eu cred că ar trebui să prezentăm măsuri pentru a exista o legătură mai strânsă, o mai mare corelare între uh, sistemul de educație și Uh, piața muncii și să folosim programele gen Erasmus și altele de acest tip și cred că ar trebui să fim ghidați de această rezoluție în următorul proces legislativ. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Vanec. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport deoarece nu sunt deloc de acord cu prioritățile care au fost fixate de Parlamentul European, mai ales armonizarea politicii Uh, de imigrare știu foarte bine care sunt uh, uh, intențiile ascunse ale acestei inițiative, pentru că astfel politica națională în materie de imigrare va fi lăsată deoparte. Eu nu cred că e normal să pornim pe această cale și să suprimăm toate instituțiile. Parlamentul, în loc să se gândească cum să reducă administrația și toate aceste mici instituții și organisme care sunt uh, complet uh, inutile, vor tot să creeze altele mă gândesc la um, anumite instituții precum Comitetul uh, Regiunilor, la um, Observatorul pentru Drepturile Fundamentale, Institutul pentru Egalitatea Șanselor. Toate aceste um, instituții costă foarte scump pentru contribuabilii noștri și chiar mă întreb dacă sunt utile. Mulțumesc, domnule Vanec. Acum trecem la raportul doamnei Trupel. Are cuvântul domnul Bonsignore. Mulțumesc, domnule președinte. Cu acest vot ne-am oferit un instrument pentru a-i proteja pe consumatori. E vorba despre bugetul pe... Deci, îmi cer scuze, e, vota, e vorba despre raportul doamnei Trupel asupra bugetului pentru 2011. my Și eu aș fi vrut să fac o explicație de vot în ceea ce privește bugetul, domnule președinte. Pentru zona euro. Foarte bine, atunci uh, când vă va veni rândul. Foarte bine, domnul Bonsignor. În momente speciale, precum cele pe care le traversăm acum, avem nevoie de măsuri speciale, măsuri extraordinare. Și bugetul pentru anul 2011 nu poate fi redactat ca și cum ar fi vorba despre o, o perioadă normală din punct de vedere economic. Grupul meu și eu însumi am votat aceste orientări ale bugetului, dar pe viitor va trebui să ne asumăm răspunderea politică și să luăm decizii mult mai importante. Trebuie să ne gândim la o reformă a bugetului a Uniunii Europene Europene pentru că astfel Uniunea Europeană va putea să-și orienteze politica economică într-un mod mult mai incisiv. Piața internă trebuie actualizată, avem nevoie de mai multe resurse pentru familii, pentru securitate, pentru cercetare și dezvoltare. Iată care ar trebui să fie următoarele obiective, pentru că în caz contrar, statele vor da dovadă de tot mai mult conservatorism și naționalism avem nevoie să fim mai mult uh, orientați spre Euro Europa și mai puțin naționaliști și să ne gândim tot timpul la Europa. Mulțumesc. Acum domnul Halen. Muchísimas gracias, señor Vidal Quadras. Mulțumesc, domnule Vidal Cuadras. Dați-mi voie să vă spun că e adevărată plăcere să vă văd din nou așezat pe scaunul președintelui. Domnule președinte, Mark Twain spunea că de fiecare dată când ai decât un ciocan, totul arată ca un cui. Uniunea Europeană este foarte bună la cheltuit banii altora. Cred că Milton Friedman a observat că există două tipuri de uh, bani, banii lumii și banii mei. Și noi suntem mult mai atenți cu ultima categorie, bineînțeles, ceea ce explică și discuția de astăzi. Toate statele membre încearcă să producă mai mult la bugetul lor propriu. Pe de altă parte, există reduceri de cheltuieli în sectorul public de peste 17%. Germania încearcă să ridice vârsta de pensionare, țara dumneavoastră încearcă să pună rezerve deoparte, dar Uniunea Europeană totuși în continuare crește în mod considerabil. De ce? Pentru că nu există nicio legătură în Uniunea Europeană între fiscalitate și uh, producția și, în general, efectele pe economie. În general, trebuie spus că sunt prea multe cheltuieli, prea multe cheltuieli individuale, prea multe cheltuieli ale întreprinderilor și ale guvernelor. Dacă mai degrabă decât să cheltuim bilioane și trilioane pe aceste diferite lucruri, mai degrabă ar trebui să ne gândim să dăm înapoi banii contribuabililor și să fim mai eficienți. Mulțumesc, domnule Hannan. Și acum trecem la raportul cu privire la politica de calitate a produselor agricole. Are cuvântul domnul Kainovski. Domnul Kalinowski? Nu este în sală. Atunci are cuvântul domnul Micolașic. domnule președinte. Dragi colegi, produsele agricole europene sunt cele care au cea mai bună calitate, însă asta nu înseamnă că nu ar trebui să aibă și cel mai ridicat grad de competitivitate pe uh, piața uh, internațională consumatorii trebuie să fie la curent de faptul că aceste produse sunt de calitate nu numai că îndeplinesc criteriile și standardele cele mai înalte, dar în același timp respectă și biodiversitatea și bunăstarea animalelor. De aceea suntem în favoarea unui logo european pentru produsele agricole europene. Acest logo va permite să recunoaștem în mod corect munca depusă de agricultorii europeni și ne va permite să recunoaștem calitatea acestor produse pe piață. Uniunea Europeană va fi în măsură să ofere produse de calitate în momentul în care va finanța în mod suficient uh, agricultura. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Morcunaite. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest document pentru că cred că agricultura curată și ecologică este foarte bună și trebuie promovată. Trebuie de asemenea să promovăm interesele oamenilor care vor să se implice pentru produse de mediu în Uniunea Europeană și chiar în statele membre în mod particular. Dacă dorim să promovăm uh, agricultura ecologică, trebuie să nu fim de acord cu legalizarea produselor modificate genetic. De exemplu, unele state au reușit să limiteze producția de um, OGM-uri Trebuie totuși să facem uh, o distinție foarte clară între acestea și produsele ecologice. Consumatorii trebuie să primească toată informația necesară cu privire la organismele modificate genetic și cu privire la impactul acestora pe mediu și pe sănătatea lor. Nimic nu trebuie să fie ascuns pentru că numai așa putem avea o piață ecologică importantă pentru toată lumea. Mulțumesc, doamna Morcunaite, și acum are cuvântul domnul Antonioții. Mulțumesc, Per prima cosa vorrei ringraziare il collega. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc colegei pentru munca depusă asupra acestui raport. Protecția și îmbunătățirea calității produselor pe care le vindem în Uniunea Europeană trebuie să fie un atu al Uniunii noastre. Avem nevoie de schimbări fundamentale la nivel comunitar pentru a ajuta IMM-urile, pentru a apăra mai bine consumatorii și pentru a ne apăra uh, patrimoniul cultural și gastronomic din multe regiuni uh, europene, cu atât mai mult cu cât multe din produsele noastre sunt de renume mondial. Iată de ce am votat pentru această rezoluție? Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Bezina. Mulțumesc, domnule președinte. Am apreciat faptul că raportul referitor la calitatea produselor agricole europene se bazează pe politica deja existentă în domeniu. Mie mi se pare că este un sistem foarte bun care ne va permite să dezvoltăm uh, denumirile de origine controlată și pe viitor. Eu cred că specialitățile uh, locale trebuie să fie uh, protejate, trebuie să fie înregistrate. însă nu știu de ce ar trebui să existe această diferență de calendar între produsele, uh, specialitățile locale și regionale și cele cu, uh, de, uh, cu origine controlată. Trebuie să recunoaștem specificitățile acestor produse care vin din regiuni anume. Trebuie să existe anumite criterii de protecție a acestor produse, în așa fel încât Comisia să nu îngreuneze situația producătorilor locali. Mulțumesc, are cuvântul doamna Doț. Um, mulțumesc, domnule președinte. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să-i mulțumesc și domnului Scotter pentru raportul acesta excelent. Vreau să Mă refer la amendamentul 4, care cere maxim, un maxim de informație care trebuie să fie pus la dispoziția consumatorilor, dar se cere și o legislație foarte clară pentru etichetarea produselor ecologice. În ceea ce privește politica de sacrificare a animalelor, cred că trebuie să avem mai degrabă o informare mai clară. În Irlanda de Nord ne bazăm foarte mult pe posibilitatea noastră de a exporta produse în restul Marii Britanii și în restul țărilor europene. Acest amendament ar putea afecta posibilitatea Irlandei de Nord de a vinde anumite produse pe anumite piețe unde în momentul de față nu avem dificultăți să le vindem și cred că ar fi important ca noua etichetare să nu fie o barieră suplimentară în calea comerțului între statele membre. În timp ce amendamentul 4 stabilește anumite dificultăți, eu recunosc totuși importanța acestui raport și recunosc și importanța de a produce produse foarte sigure și trasabile. Mulțumesc foarte mult. Domnul Monsignore are cuvântul acum. con questo voto ci siamo dati uno strumento. Mulțumesc, domnule președinte. Prin acest vot ne-am pus la dispoziție un instrument pentru a prote- a proteja pe consumator și a proteja calitatea produselor noastre agricole și e un obiectiv pe care ar fi trebuit să ne-l fixăm de mult timp. Acum o să avem o etichetă care spune foarte clar care este originea produselor, mai ales produsele, originea produselor din carne, unde au fost transformate materiile prime și așa mai departe. Și această uh, sursă, această origine a produsului va fi menționată numai atunci când animalul a fost crescut, uh, sacrificat și când carnea a fost transformată în acel loc. Am demonstrat acum că pentru Parlamentul European calitatea produselor agricole este absolut prioritară și am luat măsuri pentru a proteja această calitate. Cred că am făcut o muncă excelentă și felicit pe toți colegii care s-au ocupat de acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Kamal. Kamal. Domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, nu am nicio problemă în ceea ce privește calitatea produselor agricole și în ceea ce privește logo. Vedem foarte multe logo în viața noastră de zi cu zi. Însă acestea nu trebuie să fie utilizate ca o scuză pentru a reduce posibilitatea de alegere a consumatorilor. Nu e nevoie de restricții în acest domeniu alimentar. Nu trebuie să pierdem anumite produse agricole europene tocmai pentru că acestea nu ar îndeplini anumite criterii și standarde europene. Și nu trebuie să ne folosim de această scuză pentru a uh, pedepsi, pentru a prejudicia producătorii din alte regiuni ale lumii. Pentru că aici e vorba de banii contribuabililor. Uh, bineînțeles, este evident că astfel de inițiative uh, trebuie să ne permită să avem pe deplin încredere în produse și consumatorii să aibă încredere în aceste produse și în oamenii care le produc. Mulțumesc, domnule Kamal. Trecem acum la raportul referitor la efectele crizei economice și financiare asupra țărilor în curs de dezvoltare. Are cuvântul domnul Micolașic. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui raport pentru că, așa cum s-a întâmplat în multe alte cazuri, acest uh, raport din proprie inițiativă este un alt exemplu prin care Europa forțează oamenii din țările dezvoltate, în curs de dezvoltare, să accepte așa numitele drepturi sociale și de reproducere. Având în vedere uh, datele de la Organizația Mondială a Sănătății, aceasta se referă la planningul familial și metodele acestea. Viața umană este sacrosantă și eu nu pot să susțin un astfel de raport. Pe de altă parte, raportul conținea câteva idei bune care ar putea să ajute oamenii din țările în curs de dezvoltare cu sute de milioane de oameni în țările în curs de dezvoltare care se confruntă cu prețuri ridicate la alimente, aceștia suferă din ce în ce mai mult de mai multe probleme și mi se pare și au dificultăți să supraviețuiască. 30 de mii până la 50 de mii de persoane vor mai muri în Africa subsahariană în viitor. Mulțumesc. Eh, eh, Domnul Clint. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport în ce privește efectele crizei economice și financiare asupra celor uh, sărace din lume. Chiar dacă acest raport nu are un punct de vedere suficient de radical, pot să fiu de acord cu multe din lucrurile spuse în el. Țările sărace și oamenii cei mai săraci din lume sunt cei mai afectați din cauza acestei crize economice. Trebuie să le folosim, să le oferim orice formă de ajutor. Dar acordurile comerciale pe care le semnează Uniunea Europeană cu țările sărace nu sunt uh, suficient de avantajoase pentru acestea din urmă principalele companii europene sunt beneficiare ale acestor acorduri, micii agricultori și uh, muncitorii uh, în aceste țări suferă și cred că trebuie să facem mai multe pentru aceste țări. Mulțumesc. Cine are cuvântul. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva aliniatului 7 al acestui raport și am fost uh, neplăcut surprinsă să văd că încă o dată Parlamentul utilizează astfel de rapoarte pentru a introduce dreptul la avort și pentru a face această legătură între sănătatea sexuală și reproductivă. Uh, pentru, a, pentru a se amesteca în politica internă a statelor membre în ceea ce privește sănătatea. Aici nu e o chestiune dacă uh, avortul este un drept sau nu, ci trebuie să vedem faptul că e o competență a statelor membre, iar în circuscripția mea uh, electorală, în Irlanda, acest lucru ține de competența noastră. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Van, Van Eyck. Opnieuw hartelijk dank, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European trebuie să se gândească ce propuneri face. Avem nevoie de o politică care să rezolve problemele și nu o politică care să le răutățească. În ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, există studii foarte serioase care au demonstrat că o, un ajutor pentru dezvoltare prea automat duce la o întârziere a reformelor economice și astfel duce și la o stagnare a creșterii economice în general într-o țară în curs de dezvoltare. Dar noi, Parlamentul, întotdeauna am folosit credoul acțiunii faptului că există din ce în ce mai mult nevoie de ajutoare pentru țările din Africa, de exemplu. Însă eu cred că nu există încă nicio demonstrație pentru faptul că acest principiu funcționează. Este regretabil că se întâmplă așa, trebuie să constatăm că multe țări din Africa sunt mult mai sărace acum decât după decolonializare. Și de asemenea putem găsi și în acest raport scris că exodul de creiere este unul dintre punctele slabe ale uh, problemelor acestor țări, unul din punctele slabe ale acestor țări, dar cred că noi nu facem decât să înrăutățim aceste probleme. Mulțumesc, doamna Zavorska. Uh, Mulțumesc, domnule președinte eu una nu înțeleg de ce sănătatea reproductivă a fost din nou inclusă în raportul care dezbate despre efectele crizei economice asupra țărilor sărace și a țărilor emergente. Deși sunt multe organizații care sunt în favoarea avortului drept instrument de planning familial, se folosesc banii contribuitorilor europeni care sunt împotriva avortului pentru a finanța asemenea practici. În țările în curs de dezvoltare se trăiește în continuare în sărăcie și asta în ciuda metodelor de planning familial care sunt promovate de mult timp de Uniunea Europeană Asemenea, metode nu rezolvă nimic și eu cred că ar trebui să nu uităm principiul de subsidiaritate în uh, relația noastră cu țările cu dezvoltare și de aceea am votat împotriva alineatului 7. Pentru a doua oară, domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. A fost previzibil poate chiar inevitabil ca Uniunea Europeană să ajungă în această situație de criză financiară, având în vedere toate măsurile care au fost luate pentru a obține o uh, armonizare fiscală. Știm că se dorește o taxă la nivel european, știm că se dorește existența unui fond monetar european. Domnul Van Rompuy și alți comisari sunt de acord cu ceea ce au spus uh, scepticii din Marea Britanie, că nu poți să ai uh, ieșire din criză fără o armonizare uh, fiscală. Dar întrebarea este cine anume va controla acest lucru. Dacă aș putea să vă propun o autoritate mai înaltă, citesc din Sfântul, citesc din Keynes, care spunea ipocriți, arătați-mi care sunt banii. Not arguing. Dădeam un citat dintr-un sfânt, nu sunt, de parte, nu sunt de părere că Dumnezeu știa deja ce trebuie făcut, dacă trebuie să fie de o parte sau de alta acestei probleme, dar în orice caz semnul de suveranitate este moneda și moneda ne-a arătat că se, aceasta du- poate duce la o guvernanță comună economică. De aceea eu cred că până la urmă, fiind dacă rezultatele nu sunt prea bune, noi vrem să păstrăm lira. Mulțumesc. Domnule Hannon, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Hanan, pentru că ne-ați uh, îmbucurat această dimineață în Parlament. Domnul Kamal. President. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când te uiți la acest raport, regăsești o mulțime de fraze învechite despre felul în care suferă țările în curs de dezvoltare din cauza crizei financiare și economice. Mai mult ca sigur există persoane afectate, dar deseori noi nu pe aceea vrem să-i ajutăm. Noi vrem să ajutăm guvernele care cu cât primesc mai puțin ajutor, cu atât uh, pot mai uh, să mențină la putere pe acei funcționari corupți. Mulți oameni politici s-au plâns de faptul că din cauza uh, banilor care vin sub formă de ajutor se mențin la putere guverne corupte. Dar haideți să ne uităm și la unele lucruri pe care le propunem. Vorbim despre mai multe investiții în țările în curs de dezvoltare și toată lumea este de acord cu acest lucru și totuși avem o propunere în dezbatere care, în acest uh, for care spune că fondurile alternative nu ar trebui să investească în țările în curs de dezvoltare. Apoi, noi votăm mai multe resurse pentru politica agricolă comună care afectează atât de mult viața fermierilor din țările în curs de dezvoltare. Haideți să ne atacăm la adevăratele rădăcini ale problemei, în loc să ne prefacem că uh, luăm asemenea măsuri. Mulțumesc. Acum domnul Kassler are cuvântul. Stimate domnule președinte, dragi colegi, eu am votat împotriva acestui raport din două motive. În primul rând, mă deranjează că Europa se amestecă din ce în ce mai mult în politica de dezvoltare, dând cu stropitoarea peste tot și încercând să promoveze peste tot principiul stropitorii. În al doilea rând, am votat împotrivă pentru că mi se pare greșit să încercăm uh, printr-un imperialism cultural să ajutăm, așa zis, state din lumea a doua și lumea a treia și să le spunem ce trebuie să facă ei în planningul lor familial. Avortul nu poate fi un mijloc și mi pare rău că o parte din acest Parlament european a încercat să vorbească despre avort în termenii de medicină reproductivă, ceea ce nu înseamnă de fapt că avortul nu este un omor de uh, viață încă nenăscută. Sunt de părere că toate aceste rezoluții pe care le votăm încearcă întotdeauna să facă eufemisme și să spună lucrurile în altă manieră, care de fapt nu sunt decât o expresie a imperialismului cultural. Mulțumesc, domnule Casna, domnul Dima. Stimate domnule președinte, eu am votat împotriva acestui raport pentru că este un raport stupid, este un raport irelevant. Dacă ne uităm la activele în bursele din Tokyo, New York, Frankfurt și așa mai departe, vom avea vreo 6 trilioane de dolari ca, în capital. Dacă vindem toate proprietățile care sunt extralegale, deci ilegale, toate proprietățile care nu fac parte din sistemul legal în țările dezvoltate, vom uh, aduna probabil 7 trilioane de dolari. Deci există capital uh, în țările dezvoltate care se află în afara structurilor legale ale acestor țări. Indiferent dacă e vorba vorba de cartierele defavorizate până la coastă, care nu sunt parte deci din economia formală. În al doilea rând, dacă vă întreabă cineva cât, câți bani ies din aceste țări în fiecare an în sistemele internaționale, este vorba de 800 de milioane de dolari. De ce nu încercăm să păstrăm aceste capitaluri în țările respective pentru ca ele să fie mai bogate? Nu. Ce am făcut acum, Adineaur? Am votat pentru taxa Tobin pentru a avea, de fapt, instituții financiare internaționale mai slabe și pentru a da bani anumitor persoane care probabil știau să și fure acești bani singuri. Mulțumesc, domnul Devan. Și acum are cuvântul domnul sau doamna Kelly, după domnul Deva. Domnule Kelly, acum, da, mulțumesc, domnule președinte. Ca și vorbitorii dinainte, și eu am o problemă cu includerea aliniatului 7 care a avut vot liber din partea grupului nostru și delegația noastră a decis să voteze împotrivă, pentru că, după cum au spus și alții înainte, să vorbim despre sănătatea reproductivă, de fapt, nu face decât să vorbim despre avort. Și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume și nu să încercăm să le încercăm să le aducem în tigaia crizei economice. Noi suntem așadar împotriva acestui aliniat, am votat împotriva lui. Mulțumesc. Domnule Kelly, acum trecem la raportul Schigluna și domnul Messerschmidt are cuvântul. Tak, formand. Vi Dansk Folkeparti stemte nej til den her øh, rapport, men jeg føler egentlig trang til... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport și aș dori să îmi exprim satisfacția cu privire la anumite pasaje din acest raport. Uh, la punctul 27, Europa trebuie să uh, permită să aibă o cooperare mai strânsă din punct de vedere economic. Ori eu sunt, mă opun acestei formulări și vă mulțumesc pentru claritatea și transparența care a fost pusă în lumină de către raportor. Euro este o monedă care a fost introdusă pentru a crea o situație cu sens unic, pentru a avea o politică economică, o politică structurală, Um, politici în anumite domenii în care e nevoie de mai multă armonizare. Economiștii din Frankfurt explică celor din Grecia care este politica economică pe care vor trebui să o aibă. Și o situație asemănătoare și pentru alte țări. Ar fi de dorit să ținem seama de o particularitate. Noi, în Danemarca, vrem să rămânem în afara zonei euro și alegătorii din Danemarca trebuie să decidă care va fi politica lor economică. Mulțumesc. Următoarea ședință va avea loc pe 7 aprilie la ora 14.30 și va fi o ședință specială pentru a examina rezultatele